două săptămâni la Bruxelles, la mini-plenara de acolo. Următoarea sesiune, adică sesiunea continuă mâine, marți 20 aprilie, de la 9 la 13 și de la 3 la 20.30 și de la 21 la miezul nopții.